Stimate colegi, stimați colegi, pluralismul eh, mass media din Uniunea Europeană. Eh, Turcia este un candidat pentru noi, eh, avem relații foarte bune. Dar pentru că avem negocieri serioase cu Turcia, este sarcina noastră să semnalăm progresele, dar să și criticăm problemele. Iar problemele legate de libertatea mass media ă, nu sunt o noutate în Turcia. Am aflat cu uimire că au existat razii împotriva jurnaliștilor după protestele din parcul Gezi. Iar uh, ieri din nou au existat razii la mijloacele de informare în masă care au o atitudine critică față de guvern. Iar uh, acesta este un semnal